zilei de ieri. Dacă nu aveți observații, o să-l considerăm aprobat. Primul punct este recomandarea pentru a doua lectură a raportului domnului Sikerski privind distribuirea de alimente pentru persoanele cele mai defavorizate. Are în primul rând cuvântul domnul Sikerski. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, programul de distribuire a alimentelor la persoanele cele mai defavorizate în Uniunea Europeană are o lungă tradiție. A început în 1800 uh, în 1987, când Uniunea a considerat că trebuie să pună alimente la dispoziția cetățenilor cu scopul de a ajuta persoanele defavorizate. După aceea, în fiecare an, în momentul în care stocurile de produse alimentare se goleau, era posibil să poată fi cumpărate pe piață. Cu toate acestea, politica agricolă s-a dezvoltat, iar stocurile de intervenție au fost din ce în ce mai puțin numeroase. De aceea a trebuit să punem mai multe produse alimentare la dispoziție pe piață iar hotărârea privind cumpărarea, achiziționarea a fost revizuită de Curtea de Justiție, care a hotărât că este împotriva temeiului juridic citat iar programul ar trebui să fie limitat numai la produsele alimentare derivate din stocurile de intervenție, ceea ce înseamnă că din 2012 va trebui să avem doar o sută de milioane de euro disponibili și nu 500 de milioane de euro. De aceea Parlamentul European a trebuit să acționeze și pe 7 iulie anul trecut a făcut un apel la Comisie și la Consiliu să găsească o soluție de lucru pentru următorii doi ani pentru a nu reduce suma disponibilă atât de drastic. Trebuie să ne aducem aminte că poziția inițială a Comisiei și a Parlamentului nu au fost acceptate de Consiliu. Comisia a hotărât să facă un alt program și să îl includă în politica socială, dar Consiliul a respins și această propunere. Abia în timpul președinției polone a fost posibil să se deblocheze uh, acest proiect și a fost oarecum uh, accelerat. În decembrie 2011 a avut loc un trialog între Parlament, Comisie și Consiliu și Parlamentul și Comisia au acceptat propunerea Consiliului. În consecință, Comisia noastră a acceptat rezultatele acestui trialog la o sesiune de la Strasbourg. CSA a adoptat de asemenea acest proiect și a fost confirmat de Consiliu, lucru care s-a întâmplat în ianuarie. Pe 26 ianuarie, Parlamentul și-a exprimat acordul față de pro, soluția propusă de Consiliu și am fost de acord să discutăm această chestiune în plenară. Poziția se referă la programul care urmează să fie aplicat uh, în anul curent și în anul viitor. Suma de 500 de milioane de euro va fi menținută, ceea ce înseamnă foarte mult. Temeiul juridic este cel menționat la CSA și amendamentele noastre au fost acceptate. Asta înseamnă că Uniunea Europeană și produsele alimentare trebuie să fie folosite în primul și în primul rând. S-a aprobat și participarea financiară a Uniunii Europene iar punctele de distribuție trebuie să spună foarte clar că e vorba de o participare comunitară și că produsele alimentare provin din Uniunea Alimentară. Doamnelor și domnilor, în primul rând e vorba de cei săraci și de cei fără locuință, de cei fără adăpost, mai ales acum în condițiile de iarnă foarte grea. De asemenea, este vorba de țările cele mai sărace, unde e cea mai mare nevoie. Sunt 80 uh, de milioane de persoane în Uniunea Europeană care pot beneficia. Cei fără adăpost, uh, uh, bătrânii, și de asemenea părinții singuri. După lărgirea Uniunii Europene, numărul de persoane defavorizate a crescut de asemenea. E vorba de 10 milioane de persoane care trăiesc sub limita sărăciei și alte 40 de milioane riscă să cadă sub limita sărăciei. ONG-urile sunt foarte implicate în a atrage orice ajutor de care este nevoie și principiul solidarității este cel care ar trebui să ne îndemne la acțiune. Trebuie să facem tot ce putem pentru a pregăti temeiul juridic pentru următoarea perioadă 2014-2016. Mulțumesc foarte mult, domnule Sikerski. Are cuvântul domnul comisar Cioloș în numele Comisiei. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, mă bucur că s-a putut găsi o soluție pentru planul 2012-2013 uh, pentru a putea continua acest program. Vă reamintesc uh, faptul că, după mai bine de trei ani de negocieri intense între instituții, cum spunea și domnul Sicheschi, am ajuns în sfârșit uh, la un nou cadru juridic pentru acest uh, program pentru anii 2012-2013, care nu erau uh, acoperiți în urma hotărârii Curții Europene de Justiție. Nu e, cred, necesar faptul să reamintim faptul că Uniunea Europeană traversează una dintre cele mai grave crize economice ale ultimului deceniu și că, din păcate, numărul cetățenilor care fac apel la ajutoare alimentare uh, crește într-o formă exponențială. Prin urmare, ține de responsabilitatea noastră politică și civică să găsim un răspuns imediat la nevoile uh, persoanelor celor mai uh, sărace. Aș dori să mulțumesc cu această ocazie Parlamentului European în ansamblul său și mai ales membrilor Parlamentului European European care în mod personal s-au implicat puternic pentru continuarea acestui program datorită sprijinului dumneavoastră puternic, s-a putut găsi uh, un compromis în legătură cu acest dosar foarte complicat și datorită insistențelor dumneavoastră și datorită poziționării dumneavoastră foarte clare uh, în legătură cu acest dosar, am reușit acest uh, lucru. Aș dori să mulțumesc membrilor care, făcând dovadă de spirit european, au lucrat pentru a ajunge la un compromis politic până la urmă. Comisia susține așadar rezultatele negocierilor interinstituționale și poate așadar să accepte uh, poziția Consiliului în uh, primă uh, lectură pentru a putea garanta continuarea regimului până în 2013. După cum știați, Comisia nu și-a amenajat eforturile pentru a face acest acord posibil și vă reamintesc că de la prima noastră propunere în 2008 am venit cu mai multe propuneri de modificare a textelor de reglementare reglementare pentru a încerca să răspundem la așteptările și la obiecțiile anumitor state membre și pentru a putea răspunde și apelurilor Parlamentului European. Acum că o majoritate calificată pentru continuarea acestui uh, program pentru o perioadă de tranziție până în 2013 uh, s-a uh, găsit până la urmă, avem un acord uh, politic și uh, după uh, decizia privind baza juridică putem continua programul pe 2012 și 2013 în cadrul politicii agricole comune și așadar putem evita faptul că programul ar, ar putea fi întrerupt. Odată ce regulamentul ar fi adoptat, serviciile vor face tot posibilul pentru a găsi resurse suplimentare pentru planul pe 2012 și 2013 și asta cât se poate de curând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Să trecem acum la oratorii num- numele grupurilor politice. Pentru PPE, două minute. Doamna, mă scuzați? Doamna Gular. Mulțumesc, domnule președinte. S-a ajuns deci la un acord și trebuie să ne pronunțăm mâine asupra acestui acord în sesiunea plenară și vreau să spun că am o impresie destul de ciudată. În primul rând mă bucur Apoi îmi pun niște semne de întrebare și în cele din urmă sunt și îngrijorată. Mă bucur pentru că europenii care au nevoie anul acesta și anul viitor se pot hrăni mulțumită programului european de ajutoare pentru cei mai defavorizați. Concetățenii noștri uh, n-ar fi înțeles dacă nu s-ar fi făcut nimic pentru a debloca aceste fonduri atunci când e nevoie. Am aflat uh, că miliarde de sume europene um, rămân acolo neutilizate. Și cum spuneam, îmi pun semne de întrebare și mă și îngrijorează viitorul acestui program, mai ales că din 2014 s-ar putea să fie tăiate mijloacele de a se hrăni pentru vreo 13 milioane de europeni și apoi ne întrebăm oare cât o să fie atunci. Soluțiile există, le cunoaștem, deci facem apel la Consiliu să-și asume răspunderea pentru a pereniza acest fond în următorul cadru financiar multianual. Dacă n-ar fi cazul, uh, am fi avut, ne-am fi confruntat cu un efect de bumerang care ar fi fost dramatic. Să acceptăm deci acest compromis, dar să reafirmăm cu toții angajamentul nostru în favoarea acestui program de ajutor alimentar. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă! Pentru socialiști și democrați are cuvântul domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin recomandarea colegului uh, nostru, domnul Sikeschi, și să salut uh, prezența domnului comisar Dacian Cioloș. Aș dori să-i mulțumesc uh, că, că a fost extrem de încăpățânat și de insistent pentru a putea păstra acest nivel al ajutorului pentru cei săraci din Europa. Cred că ar fi de neconceput uh, pentru cetățenii noștri europeni um, ca un astfel de um, proiect să fie încheiat acum în mijlocul acestei uh, crize economice cu care se confruntă Uniunea Europeană de câțiva ani. În ciuda anumitor reticențe din partea anumitor state membre, eu sunt convins că putem uh, păstra un astfel de uh, sprijin și asta uh, în conformitate cu un uh, titlu bugetar adecvat sau uh, cu bani proveniți din altă parte. Oricum, sperăm că putem păstra și pe viitor acest instrument câtă vreme va exista sărăcie în Europa. Dacă acest instrument nu va fi necesar pe termen lung, înseamnă că vom fi... Mulțumesc, domnule Capulas, pentru Democrat și liberal. Două minute. Doamna Silvi Gular. Domnule președinte, bună ziua, domnule comisar, vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, pentru faptul că am ajuns la acest rezultat. Este un semn bun că se poate face ceva atunci când instituțiile cooperează și sper că vom putea continua. Vreau să fac două observații. Prima, în numele intergrupului de luptă împotriva sărăciei extreme, pentru că sunt președinta lui, cred că există o întrebare pe care nu putem uh, eluda în Europa, apropo de subsidiaritate și ce revine fiecărui nivel de decizie. Sper că în grupul meu sunt uh, colegi care înțeleg subsidiaritatea mai în sens strict juridic și care nu consideră că numai statele membre trebuie să se ocupe de cei defavorizați, dar cred că ar fi o eroare uh, ca Europa să aibă doar rolul instituției care impune planurile de austeritate și tot ceea ce aduce un ajutor persoanelor vulnerabile vine numai de la nivel local Vă reamintesc și fac apel la dumneavoastră, domnule comisar, pentru strategia 2020. În concluziile Consiliului European s-a trecut de la strategia 2020 la Pactul Euro Plus, unde nu se mai vorbește de uh, eradicarea sărăciei. Și apoi trec la problema alimentării a alimentelor, care trebuie uh, văzută cumva în afara uh, politicii agricole comune. N-am uh, aici acum o soluție, dar există un aspect social un, și un aspect care ține de politica agricolă comună. Ce tip de alimente asigură politica agricolă, la ce preț, pentru cei care n-au mijloacele să se financeze singure. Este o soluție să continuăm cu caritatea sau trebuie să existe o politică agricolă comună care asigure alimente pentru toată lumea. Cred că asta a fost, de fapt, spiritul în care a fost pusă la punct politica agricolă comună. Sperăm că dumneavoastră ne puteți furniza măsuri concrete pentru toți. Mulțumesc, doamnă Gular. Iar acum pentru Verzi și Alianța Liberă Europeană, un minut și jumătate, domnul Hosling. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestui compromis și la succesul pe care îl putem consemna. Este esențial ca ajutoarele să fie în continuare garantate, mai ales într-un moment în care aproape 19 milioane de persoane depind de aceste ajutoare. Este esențial așadar că Europa să își aducă contribuția în acest context. Trebuie de asemenea să ne gândim nu numai la acești doi ani, ci trebuie să începem să ne gândim și la elaborarea noului program. Pentru că nu se va termina cu sărăcia în acești doi ani. Nu putem să acceptăm în continuare să spunem că până acum uh, doar atât am avut de făcut și putem să încheiem orice activitate. Deci trebuie să eliminăm în primul rând uh, și supraproducția în Uniunea Europeană, dar trebuie să încercăm să încheiem parteneriate regionale între agricultori și uh, persoanele defavorizate pentru uh, și cei care distribuie aceste ajutoare la persoanele defavorizate pentru ca să putem să-i ajutăm pe cei mai nevoiași. Aceasta nu se poate întâmpla decât în mână în mână cu agricultorii și cu cei uh, defavorizați. Noi, din partea Germaniei, am propus această variantă. Este important ca astfel de ajutoare să fie continuate prin, să fie acordate prin intermediul Uniunii Europene și noi salutăm că Germania a ieșit din sistemul de blocaj în care se aflau. Sperăm ca și Germania să poată colabora pentru crearea unui nou concept pe viitor. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc, domnule Hausling, pentru conservatori și reformiști. Un minut, domnul Nichols Uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Profit această ocazie uh, pentru a salta această dezbatere și raportul uh, domnului Sikerski. Consider că acest raport privește înapoi, însă nu înainte. Ne întoarcem la vremurile în care Europa dispunea de mult mai multe ajutoare de acest fel, care ne bucurăm însă că au cam dispărut. Însă ne eh, lipsește acum o politică socială, nu politica, politică, politică agricolă, după părerea mea. Înțeleg uh, situația uh, celor lipsiți de locuințe sau a celor defavorizați, însă uh, cred că trebuie să existe o manieră mai bună de a aborda această uh, problemă. Să cumpărăm alimente și să le distribuim uh, e un proces costisitor și, după cum spuneam, trebuie să existe o cale mai bună de a face față acestor probleme și la asta trebuie să se gândească în viitor Comisia. Știu că statele se confruntă în acest moment cu foarte multe uh, probleme, chiar și cu vremea rea, însă întotdeauna cei care uh, au fost defavorizați au existat și au avut nevoie de ajutor, însă nu așa trebuie să le oferim sprijinul nostru. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Nicholson. Pentru stânga nordică unită, un minut și jumătate, domnul Omargi. Domnule președinte, ni se cere să votăm mâine Uh, eliminarea în 2014 a programului european de ajutor alimentar pentru cei defavorizați, pentru că nu s-a dat nicio garanție până astăzi pentru viitorul programului. Să spunem pe șleau, este o rușine, o rușine ca o minoritate de blocaj s-a organizat în jurul Germaniei pentru a ne împiedica să dăm de mâncare celor cărora le este foame. Este o rușine care arată ce a devenit Uniunea Europeană, care sacrifică solidaritatea pe altarul logicii ultraliberale și birocratice. Să ne resemnăm oare, să ne ghidăm după ideea că proiectul european duce astăzi la zdrobirea celor mai slabi când este vorba să găsim miliarde pentru bănci și se deturnează dreptul în momentul în care trebuie să le acordăm celor mai săraci acest ajutor și atunci recurgem la uh, argumente juridice poziția Germaniei, a judecătorilor de la curte, care evident că și-au pierdut contactul cu realitate, sunt pentru grupul nostru absolut de neapărat aceste hotărâri arată doar că între popoare și Uniunea Europeană există o lipsă clară din ce în ce mai mare de iubire. Mulțumesc Domnule Omarji, pentru Europa Libertății și Democrației, un minut, domnul Agnew. Mulțumesc. Programele introduse au avut succes, însă acestea se opresc? Nu, pentru că pentru comisie niciodată nimic nu poate să se încheie. Mai mult decât atât, uh, comisia acționează ilegal și citez aici uh, Parlamentul danez. Comisia, uh, spune acesta, acționează în manieră ilegală. Acest raport se referă la cei care nu au suficiente alimente și încearcă să uh, reformeze uh, uh, pacul, însă, practic, prin această reformă se reduce producția de alimente. Nu pot decât să-mi exprim regretele față de fermierii francezi. În viitor, trebuie să se producă, se pare, mai uh, puțin, pentru că uh, trebuie să ne axăm uh, pe anumite zone exclusiv ecologice, unde fermierii trebuie să-și reducă activitatea. IPCC practic pre, previzionează o creștere a temperaturii planetare cu 2 grade Celsius Or, asta până acum nu s-a prea întâmplat. În, la ferma mea, din 1996 încoace, săptămâna trecută am înregistrat cea mai eh, scăzută uh, temperatură. Se pare că comisia este incoerentă sau chiar proastă sau chiar uh, amândouă în același timp atunci când ne oferă asemenea justificări pentru acțiunile sale. Domnule Aniu, Uh, poate termenul uh, proastă nu se potrivește neapărat uh, curtoaziei parlamentare, atrage atenția domnul președinte. Pentru cei nealiniați, un minut, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit Comisia Europeană i-a luat doar patru luni de la ultima audiere să rezolve o problemă care era la Consiliu de mai mulți ani. Ce s-a realizat este pozitiv și este într-adevăr în conformitate cu rezoluția pe care am adoptat-o, dar nu vă relaxați, domnule comisar, pentru că acum este momentul com- perioada de compromis este de mai puțin de doi ani deci, date fiind dificultățile cu care se confruntă programul, de mâine apucați-vă de pregătiri pentru continuarea în următoarea perioadă de programare. Și folosesc acest prilaj să vă reamintesc că Bulgaria este singura țară care nu este încă implicată în acest program Spania uh, plătește la program Bulgaria, dar nu primește nimic. Deci asigurați-vă ca toate statele europene să devină participante în acest program. Mulțumesc! Mulțumesc! Să trecem acum la ceilalți vorbitari în nume personal. Două minute, doamna Heranz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe lângă cele 80 de milioane de săraci de care vorbeam la început, există 43 de milioane de persoane care au dificultăți ca să mănânce proteine animale de două ori pe săptămână. Situația s-ar putea agrava pentru că ei sunt cei care au dificultățile acestea, pot să intre în grupul disperaților dacă va continua această criză cu care ne confruntăm acum și nu este cel mai bun moment ca Uniunea Europeană să facă economii la ajutoarele alimentare în următoarea perioadă financiară. Parlamentul uh, prelungește acest ajutor în condițiile solicitate de Parlament, dar asta înseamnă în același timp și oarecare resemnare în fața blocajului care a menținut mai multe luni, uh, care s-a menținut la nivelul mai multor state, la nivelul Consiliului. Vreau să vă invit, doamnelor și domnilor, să faceți tot ce trebuie pentru a resuscita ajutorul alimentar din 2014. Parlamentul European nu trebuie să stea cu brațele încrucișate în fața unei chestiuni atât de importante din punct de vedere umanitar. Să nu permitem să rămână lucrurile așa. Să profităm de negocierile următoarele perioadei de perspectivă financiară pentru a ne spune părerea în această chestiune și să forțăm un acord cu Consiliul și Parlamentul pentru a permite păstrarea ajutorului pentru cei mai săraci dincolo de această dată. Datorită ajutorului european, băncile de alimente au desfășurat activități sociale extraordinare care nu trebuie să dispară din cauza egoismului guvernului. A fost benefic acest ajutor pentru milioane de persoane și cu un efort minim am reușit să facem ceva mai importantă politica agricolă comună. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Heranz.

Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cum au spus și alții în această dezbatere, acest program a apărut în momentul în care Problemele cu hrana au uh, fost uh, uriașe și, uh, din păcate, situația este la fel și acum. Dar trebuie să recunoaștem totuși faptul că acest program ține de politicile sociale și nu de politica agricolă comună. Și cred că mișcarea propusă de comisie pentru cadrul financiar multianual de după 2014 să transfere acest proiect într-o altă dimensiune este o soluție corectă pe termen lung. Problemele cu care ne confruntăm uh, astăzi, uh, problemele bugetare, uh, presupun că un astfel de program este nedurabil și pot să spun că dacă nu acceptăm acest uh, acord temporar, temporar, situația este clară. 20 uh, de state uh, membre vor ajunge să plătească în loc de 500 de milioane de euro 130 de milioane de euro și asta nu poate să fie permis în Europa secolului 21 și mai ales în aceste timpuri de criză. Prin urmare, aș dori colegii să susțină această soluție temporară la votul de mâine. Important este de asemenea să subliniez că acest uh, acord nu poate reprezenta fundația pentru programul de după 2013. Mâine votăm doar pentru o soluție tranzitorie pentru a debloca uh, situația uh, din acest moment. Nu este o soluție pe termen lung, trebuie să găsim o bază concretă, solidă pentru un acord pe termen lung și aș, aș dori să reiterez uh, solicitarea ca totul să fie transferat înspre uh, politicile sociale pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lyon. Are cuvântul un minut și jumătate, doamna Cornelison. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi face multă plăcere că s-a ajuns la un compromis cu Consiliul și s-a rezolvat o problemă acută datorită guvernului olandez în mare parte. Am ajuns la, într-o situație în care 80 de milioane de europeni foarte săraci nu ar fi avut ajutor alimentar deloc, dar sunt îngrijorat în continuare Nimeni nu pare să gândească într-o manieră constructivă cum putem să susținem băncile alimentare și să le facem să fie independente de livrările directe de alimente de la Uniunea Europeană. Cred că e un pericol aici. Statele membre nu sunt pregătite pentru aceste bănci alimentare uh, nu le pregătesc pentru sfârșitul acestui program. Ele uh, presupun că acest program va continua, dar el va ajunge la final în 2014. Dacă ne gândim uh, la motivele de securitate, ne vom găsi la, în acea situație ca în decembrie, când uh, băncile alimentare depindeau în totalitate de ajutor și milioane de oameni aveau să rămână fără alimente trebuie ca aceste bănci să aibă instrumentele astfel încât ele însele să poată colecta alimentele care altfel ar fi uh, aruncate calculatoare, logistică, ă, sporirea conștientizării populare, contracte cu băncile alimentare care funcționează fără ajutor ă, guvernamental. Sigur, lucrurile vor fi sigure doi ani, dar e momentul să creăm claritate pentru perioada de după 2014. Vreau să fac apel la toată lumea, Comisie, Consiliu, să facă acest lucru. Mulțumesc, doamna Cornelison. A existat un cartonaș albastru pentru, de la domnul Tarabella pentru dumneavoastră, doamna Cornelisen, îl acceptați, domnul Tarabella? Aș dori să-l întreb pe George Lyon ceva. Spunea că după 2013 ar trebui să ne adresăm politicii sociale, adică statele membre sunt cele care răspund de politica socială. Vreau să-i spun că în momentul în care am votat pachetul celor șase măsuri, ar fi imposibil pentru statele membre să aibă o politică socială, pentru că anumiți funcționari de la Comisie o să spună că nu pot spori uh, cheltuielile sociale pentru că trebuie să-și limiteze cheltuielile. Deci aruncăm pisica moartă în grădina statelor membre care nu pot să facă politică socială. Aș vrea să-mi spună, deci, doamna Cornelison, dacă asta vrea să spună sau dacă trebuie să facem acest lucru la nivel european. Îi mulțumesc pentru răspuns. Domnul Lyon, mă scuzați, aveți cuvântul. Uh, clarific uh, lucrurile. Sigur că aș vrea ca această politică să ajungă la nivelul statelor membre, dar știu că nu se va întâmpla așa, așa încât susțin propunerea Comisiei, dar prin uh, temeiul juridic al politicii sociale și nu al politicii agricole comune. Bun, are cuvântul un minut domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe colegul nostru Șichierski pentru acest raport foarte bun, pentru că ajutorul alimentar este absolut necesar. Pe de o parte, avem uh, o sărăcie din ce în ce mai extinsă în Europa, ceea ce vedem mai ales acum cu valul de uh, frig din Europa, unde foarte mulți uh, cetățeni au murit și în același timp avem în continuare prea multe alimente, avem surplus de alimente care se aruncă, avem și probleme cu agricultorii, deci acest program este absolut necesar. În Polonia programul funcționează deja foarte bine și nu putem să întrerupem un program care funcționează atât de bine. Iată de ce este esențială și continuarea programului până în 2013. Însă înțeleg ceea ce s-a spus și în numele grupului meu, ca de exemplu domnul Nicholson, care sublinia că acest program trebuie să fie finanțat în cadrul politicii sociale și nu în cadrul PAC, pentru că politica agricolă are alte obiective și mai ales trebuie să protejăm protecția de alimente, eh, pro, producția de alimente și de aceea cred eu că aceasta ar trebui să, programul ar trebui să-și găsească altă finanțare. Mulțumesc! Cicioșchi. Mulțumesc, domnule Wojciechowski. Are cuvântul acum un minut, doamna Zuber. Mulțumesc. Domnule președinte, datele cele mai recente de la Eurostat vizează anul 2010 și demonstrează o situație dramatică în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială. 26,9% dintre copiii între 0 și 9 ani și foarte mulți bătrâni se află la linia uh, sărăciei sau riscă sărăcia. 14 milioane de uh, oameni uh, se află la Uh, limita sărăciei. Probabil aceste cifre vor mai crește sau probabil sunt deja mai mari astăzi datorită măsurilor de austeritate, datorită salariilor mici ale lucrătorilor, datorită reducerii beneficiilor sociale. Și uh, în acest context este încă și mai important să continuăm acest program de ajutorare prin alimente. Trebuie să oferim ajutoare alimentare celor uh, aflați în nevoie, celor care depind de aceste ajutoare și celor care acum vor deveni dependenți de aceștia. Trebuie să continuăm uh, dincolo de perioada actuală de finanțare uh, până la următoarea, între 2014 și 2020. Avem nevoie de cel puțin același nivel uh, de finanțare de 500 de milioane de euro pentru Uniunea Europeană pe an. Mulțumesc, doamna Zuber. Are acum cuvântul un minut domnul Scota. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Stabilizarea piețelor, prețurile rezonabile și susținerea celor mai săraci este scopul acestei, acestui program de ajutor alimentar. Autoritățile naționale au susținut ideea că bugetul unional trebuie să financeze aceste ajutate. S-a vorbit uh, de risipă alimentare. Am aprobat recent un raport privind dificultatea de acces la alimente pentru straturile cele mai sărace ale populației. Cred că împreună trebuie să luptăm împotriva risipei și uh, să-i putem ajuta pe cei mai săraci. Inițiativele locale în favoarea persoanelor uh, defavorizate sunt foarte numeroase. colectarea de alimente și diverse alte programe sunt foarte numeroase. Uh, Trebuie să înființăm o rețea și toți cei care vor să contribuie să poată contribui. Mulțumesc tuturor celor care activează în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule Scota. Are acum cuvântul pentru două minute domnul Rareș Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar

Mulțumesc, domnule Niculescu. Are cuvântul acum un minut domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, îmi face, mă bucur că mâine vom vota această recomandare pentru a doua lectură a programului de ajutor alimentar pentru cei mai defavorizați. În felul acesta vom continua programul până în 2013. După toate aceste luni și după angajarea multora cărora vreau să le mulțumesc, începând cu raportorul, domnul Sikierski și cu domnul comisar Dacian Cioloș, am reușit cu ajutorul lor să ajungem la rezultate importante pentru că altfel 80 de milioane de săraci din uh, Europa ar fi fost lăsați în voia sorții. Suntem în favoarea acestui program uh, și pentru continuarea acestui program după 2013. Inițiativa noastră politică va continua, deci nu ne vom mulțumi cu votul de mâine, domnule președinte uh, ne aliniem la hotărârea Curții de Justiție și considerăm că Uniunea Europeană trebuie să arate solidaritate pentru cei mai slabi din societatea noastră, mai ales în acest moment de criză economică profundă. Mulțumesc foarte mult, domnule De Castru. Are cuvântul un minut domnul Aylward. Mulțumesc, Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea depusă cu privire la acest subiect și pentru că a acționat rapid pentru a asigura că ONG-urile, organizații de caritate și cetățenii europeni care se bazează pe acest program nu au fost lăsați cu ochii în soare pe 2012 și 2013. Când am vorbit în acest for anul trecut pe acest subiect, am solicitat uh, liderilor europeni să dea dovadă de uh, bun simț, dacă nu de compasiune, în ceea ce privește continuarea acestei scheme. Mă bucur că această schemă a fost garantată pentru încă doi ani ani, însă cele 13 milioane de persoane care se bazează pe această schemă pentru alimente nu vor găsi o alternativă într-o perioadă de 2 ani. Eh, oricum, cifrele celor care necesită ajutor vor crește, având în vedere situația economică actuală și această schemă poate fi continuată într-o formă care să asigure că cei săraci vor avea acces la alimente. Înțeleg că există unii care se eh, obiectează bazându-se pe eh, alocări bugetare, pe subsidiaritate și pe suprapunerea cu competențe naționale. Totul este în regulă, însă 43 de milioane de oameni în Europa riscă să moară de foame. Există o schemă care funcționează pentru acești oameni. De ce să o schimbăm pentru motive ideologice? Pentru 500 de milioane de uh, eu, uh, acești 500 de milioane de euro reprezintă valoare pentru bani în ceea ce privește rezultatele. Și noi n-ar trebui să punem interesele politice uh, deasupra acestei scheme, pentru că sunt unii care nu-și permit să se hrănească pe sine sau propria familie. Mulțumesc! Mulțumesc, un minut, are cuvântul doamna Deli. Doamna Deli, un minut. Uh, mai mult 23 de milioane de uh, europeni sunt amenințați cu uh, foametea și în aceste condiții uh, salutăm uh, prelungirea acestui program alimentar până în 2014. Cei mai săraci vor continua să uh, găsească pe lângă asociații uh, sprijinul indispensabil de care au nevoie, uh, câtă vreme solicitările lor sunt din ce în ce mai numeroase. Însă întrebarea este ce se întâmplă după 2014. promisiunea de reducere cu un sfert certă a sărăciei până în 2020 oare nu este pur și simplu o vorbă în vânt? N-ar trebui să existe mijloace pentru a ne atinge acest obiectiv? De aceea veghem uh, la uh, uh, faptul că noul cadru financiar ar trebui să perenizeze acest uh, proiect. Ar trebui să ne asigurăm că statele membre care au nevoie de acești bani să poată uh, beneficia de acest ajutor. Însă există o condiție. Acest transfer uh, către Fondul Social European trebuie însoțit de un buget suficient pentru a nu lăsa pe nimeni în afara acestui demers. Trebuie să existe o solidaritate între popoarele europene și în cele din urmă, domnule comisar, cei mai săraci au și ei nevoie de o alimentație sănătoasă și echilibrată și doar o politică agricolă comună uh, durabilă ne-ar putea asigura faptul că uh, din ce în ce mai puțini europeni vor avea nevoie de ajutor alimentar pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul un minut doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Existența hranei pentru toată lumea este fără îndoială un element important în orice societate civilizată. N-am niciun fel de problemă legată de acest lucru, însă am o problemă legată de propunerea aceasta, că ideea de acestui program de 500 de milioane de euro este o reacție uh, adecvată la foamete. Eu cred că măsurile de acest uh, tip trebuie puse în aplicare de fiecare stat membru în parte prin măsuri administrative eficiente. Continuarea acestui program pentru încă cinci ani nu arată că a fost un succes, ci arată uh, că se dezvoltă o cultură a dependenței, o mentalitate a dependenței. Prin continuarea acestui mecanism sub masca solidarității, nu încurajăm o industrie alimentară eficientă pentru că în toată lumea trebuie pus sub semnul întrebării ajutorul dat în bunuri. Vă mulțumesc, doamnă Gerling. Are acum cuvântul, un minut, domnul Cimanski. Panie przewodniczący, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Numărul din ce în ce mai mare al persoanelor care necesită ajutoare alimentare este de fapt o consecință a crizei uh, economice și financiare. Diferențele se văd deja, sigur, dar uh, diferențele sociale nu sunt întotdeauna așa de ușor de înțeles. Programul acesta ar trebui să fie continuat numai așa încât să poate să fie într-adevăr transpus în practică. Nu este vorba aici de o alternativă, nu e vorba de o înlocuire a ajutoarelor la nivel național, e vorba de complementarea acestor ajutoare, e vorba de solidaritatea europeană pentru a putea atinge obiectivele care sunt principiile Uniunii Europene. Trebuie să luptăm împotriva sărăciei și este o iluzie să crezi că aceasta se va putea vreodată eradica. Din păcate, avem probleme foarte mari sociale în Uniunea Europeană acum și Uniunea n-ar trebui să abandoneze acest pro program atât de important. Trebuie să încercăm să implicăm și organizațiile caritative încă de anul acesta în acest sens, mai ales având în vedere criza cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnule Șimanski, spune președintele și acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Clas. Vă mulțumesc. 18 milioane de europeni uh, suferă de foamete și depind de um, ajutoare alimentare. Acesta este o cifră inacceptabilă în Europa. Programul de ajutor a fost creat din surplusurile din politica agricolă comună și colegul nostru Sikierski a menționat care sunt uh, acum uh, noile date ale problemei. Deși s-a schimbat PAC, acum s-a schimb, nu s-a schimbat situația. Din păcate, până în 2013 merge acest program. Ce facem însă după aceea? Aceasta este întrebarea. Trebuie să clarificăm competențele. Politica agricolă comună a Uniunii nu poate să fie un ajutor social. Este, de fapt, sarcina supremă a fiecărui stat să aibă grijă de cetățenii săi, de îngrijirea elementară a acestora și a celor mai nevoiași. Dar, domnule Tarabela, aceasta nu exclude niciun fel solidaritatea europeană. Programele de ajutor trebuie să fie derulate la nivel național și să fie responsabile, atunci sunt durabile. Situația persoanelor nevoiașe trebuie să fie îmbunătățită încet, încet. Domnule comisar, invitații pe cei implicați, pe statele membre, la o masă rotundă pentru ca să discute cu Uniunea Europeană despre soluțiile posibile, soluții care să fie țintite către problema adevărată durata sărăciei și a foamei. Pe de altă parte, este rușinos câte alimente se aruncă. 50% din alimentele din Uniunea Europeană ajung la gunoi. Avem nevoie de o cultură a acestor alimente pentru ca să nu mai existe o asemenea mentalitate de risipă. Avem nevoie să învățăm în gospodările cum să trateze alimentele dacă unul din doi uh, adulți nu mai știu să gătească în ziua de astăzi, nu ne miră că se cumpără alimente gata făcute care devin până la urmă, când ajung de multe ori și la gunoi și de aceea oamenii trebuie să schimbe această atitudine. Mulțumesc foarte mult, doamna Clas. Un minut uh, are cuvântul acum domnul Tarabella. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Un moment, spune domnul președinte. Eh, monsieur, Ena, oui doamnă klass acceptați un cartonaș albastru de la domnul lehne? da? vă rog. da. dacă pun această întrebare este pentru că ziceți că unii nu știu să gătească și nu știu să folosească alimentele și că de aceea se risipesc o parte din alimente și că uh, și nu înțeleg cum poți să te alimentezi când ai 0 euro ca să faci cumpărături. Deci care este legătura între ceea ce a spus dumneavoastră și această întrebare? Mulțumesc. Doamna Clas. Cu toate acestea, este mai ieftin și mai sănătos să te folosești de alimente de bază și aceasta este mentalitatea pe care trebuie să o transmitem, trebuie să o transmitem încă din educația fragedă, să se spună că dintr-un morcov, dintr-un cartof se poate face o mâncare foarte sănătoasă, pentru că și aceasta ajută la combaterea foamei în Europa și a sărăciei. Mulțumesc! Eh, gracias, señora Clas. Uh, eh, Tarabella, vous avez la, la parole. Mulțumim, doamnă Clas. Domnule Tarabella, aveți cuvântul. Vreau nu vreau să intervin pe teme culinare, domnule președinte, însă sunt trist astăzi, trist pentru că avem această dezbatere. Această dezbatere nici măcar n-ar fi trebuit să aibă vreodată loc. Traversăm o perioadă dificilă astăzi și, până la urmă, despre ce vorbim noi? Despre 500 de milioane de euro care deja sunt în buget, care ar putea sau ar fi putut să uh, schimbe uh, situația în urma unei hotărâri a Curții Europene de Justiție și să-și atingă uh, misiunea, de, și anume să uh, aline dulerea celor 16 milioane de de uh, europeni care nu pot să-și uh, astâmpere în fiecare zi foamea. Salut dorința domnului comisar de a salva acest uh, buget, pentru că despre asta vorbim. Uh, vorbim despre sute de miliarde pentru bănci și despre 500 de milioane de euro pentru cei săraci. E grav. Semnalul pe care Europa trebuie să-l dea este că vom continua și după 2013 acest program. Aș dori să mulțumesc raportorilor și celor care au contribuit la acest proces, proces însă lupta pentru pentru uh, perioada de după 2013 începe mâine, pentru că nu trebuie abandonat acest program care dă atenție celor mai săraci dintre cetățenii uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tarabella. Nu vă, nu-l văd pe domnul Paxas în sală. Să trecem acum la doamna Toia, un minut. Vorbitoarea nu. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că am ajuns la acest rezultat pozitiv pentru această perioadă de tranziție și sper că se va găsi o soluție definitivă pentru perspectiva financiară următoare, pentru a avea o soluție stabilă, rapidă și permanentă. Problema reală este din ce în ce mai gravă, apar din ce în ce mai multe persoane sărace în Europa, persoane care înainte se puteau uh, puteau supraviețui, acum nu își mai pot cumpăra alimente. Mă refer la lucrători săraci, la persoane singure, cu copii, la uh, cupluri despărțite, invalizi, bolnavi, o serie întreagă de persoane care se confruntă cu spectrul foamei. Nu putem să ne uh, sprijinim pe laurii noștri și să zicem bun, că e o chestiune de subsidiaritate și de suveranitate națională, hai să învățăm pe oameni cum să gătească. E foarte frumos să spunem toate lucrurile astea, dar uh, oamenii trebuie să-și administreze propriul buget, dar nu invers. Există tineri care cer o Europa mai onestă. Mulțumesc. Mulțumesc. Două minute, domnul Tabajdi. Mulțumesc, domnule președinte. még az a szerencs... Mulțumesc, stimați uh, deputați. Este într-adevăr o mare bucurie faptul că persoanele sărace și uh, nevoiașe nu pot urmări această dezbatere pentru că altfel cred că ar urâ și mai tare Uniunea Europeană și instituțiile europene. Discuția de astăzi este rușinoasă și vreau să vă atrag atenția tuturor că situația din domeniul agricol nu este deloc atât de bună în Europa. Ar fi foarte de ajutor pentru prestigiul sectorului agricol dacă nu ne-am mai baza pe faptul că politica agricolă și politica socială trebuie să fie separate, disociate una de cealaltă și dezbătute separat. În timp ce ne ocupăm de politica agricolă, trebuie să știm că în primul pilon avem foarte multe elemente sociale. Cei care spun că nu este așa, mint. Persoanele care suferă de foamete nu cred că sunt prea interesate dacă li se aduce ajutor în cadrul politicii sociale sau politicii agricole. Ei vor să primească alimentele. De aceea vreau să-i rog pe toți cei care se ocupă de politica agricolă să nu folosească această scuză și să aducă ajutor cum pot. Mulțumesc. Acum un minut are cuvântul doamna Blinkeviciute. Ačiū, ponia pirmininkė, ir tikrai aš vis tiek džiaugiuosi. Mulțumesc, domnule Președinte, mă bucur că am reușit să ajungem la o soluție de compromis uh, pe care sper că o vom putea aproba și care ne-ar putea permite să continuăm programul pentru încă 2 ani înainte de următorul cadru financiar multianual și sprijinul uh, va fi cam uh, același ca și până acum. Vom putea oferi ajutor așadar celor defavorizați din Uniunea Europeană. E important să știm că aceste 500 de milioane de euro vin în totalitate din bugetul Uniunii Europene și chiar susțin ideea că banii trebuie să fie folosiți pentru produse um, fabricate în Uniunea Europeană și nu importate. E important să păstrăm același nivel de ajutor acum, în această criză economică, pentru că numărul uh, celor săraci a crescut recent trebuie uh, să facem economii la buget, însă nu putem face economii din uh, acest ajutor alimentar cei defavorizați uh, nu și-au redus uh, numărul uh, pe durata acestei crize. Dacă am economisit din acești bani, practic ne-am întoarce spatele acestor oameni și am abandonat obiectivele noastre de a salva oamenii de sărăcie. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul doamna Grelier. Trebuie să ne bucurăm, bineînțeles, că statele membre au găsit un acord care să permită viitorul acestui program în favoarea cetățenilor defavorizați. Este era un acord vital pentru milioane de europeni, dar este departe de a fi suficient. Este condiționat uh, de dispariția lui la sfârșitul anului 2013 și de voința doamnei cancelar german suntem Europa, avem valori fundamentale și idealuri comune care trebuie apărate, pacea și prosperitatea, dar și solidaritatea, dreptul la demnitate, demnitatea con, contrariu umilinței. Doamnă Grelie, vă rog, puteți să vorbiți mai ușurel, mai lent? Mă scuzați, spune președintele, spuneam să spun mai uh, lent, mai lent. Am să încerc, spune vorbitoarea. Spuneam că demnitatea este un, un, fundamentală pentru Uniunea Europeană și este opusul umilinței. Dignitatea înseamnă că cetățenii europeni se pot uh, încălzi, se pot adăposti și pot mânca așa cum trebuie, iar lucrul ăsta nu se face cu declarațiile unor state minoritare sau cu declarații juridice. Invit deci Comisia și Consiliul să ajungă la soluții concrete care să permită atingerea acestor soluții în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă Grălie. Are acum cuvântul un minut doamna Kadenbach. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Pe de o parte, astăzi sunt foarte ușurată pentru că s-a găsit un cadru juridic pentru a putea, în fine, debloca situația pe de altă parte, s-a depășit și o situație cinică în care nu reușeam să-i ajutăm dintr-o problemă procedurală și mă bucur însă că vom găsi o soluție și după 2013. Însă ceea ce cred eu este că momentan nu facem decât să tratăm simptomele Ceea ce este de fapt îngrijorător este că, în general, la nivelul Uniunii Europene, există anumiți politicieni, șefi de stat sau de guvern, încearcă să facă o politică care duce, de fapt, la sărăcie. Sărăcia și nevoia în Europa este, din păcate, foarte răspândită și, din păcate, foarte puține cazuri de sărăcie vin din cauza catastrofelor naturale. Mai degrabă sunt alte cauze pentru sărăcie și ceea ce decidem aici în Europa contribuie la faptul că va, vom putea să distribuim alimente, dar noi ce avem nevoie mai degrabă este de distribuția unor drepturi egale. Trebuie să creăm educație, locuri de muncă și uh, venituri. Pentru că, la un moment dat, așa cum a spus-o și colegul meu Capula Santos, aceste ajutoare nu vor mai fi necesare alimentare. Distribuirea de alimente acum ca soluție tranzitorie, da, pentru ca să combatem simptomele, dar noi trebuie să combatem de fapt cauzele și asta înseamnă o repartiție egală și corectă. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum um, trecem la procedura Catch the Eye. Sunt 18 vorbitori înscriși pe, pentru luarea de cuvânt. După cum știți, uh, eu cam dau 5 uh, lor de cuvânt pe Catch the Eye. Însă, ca să putem uh, fi mai echitabil, o să împart la 2 și voi face calculul așa încât să iasă 9 persoane. Are cuvântul în primul rând domnul Diaz de Mera. Repet, domnule președinte, trebuie să prelungim programul de ajutor alimentar pentru totdeauna. Credibilitatea noastră este legată de solidaritate și mai ales în criză. Nimeni nu poate să explice raional un răspuns negativ. cunoatem cifrele decepionante amare, cât de muli eu știu, cărui sărac îi pasă de PAC sau de problemele sociale sau de temeiul juridic, să le explicăm lor. Nu, eu nici nu vreau și nici nu pot. Să nu justificăm faptul că nu le dăm domnilor și doamnelor, să justificăm faptul că le luăm ceea ce le-am dat. Ceea ce este realmente de neexplicat. Cer dreptate și cer compasiune. Nu putem să ne limităm la 500 de milioane. Pentru săraci situația nu este de criză, este critică și îi afectează pe cei mai vulnerabili dintre ei. Bătrâni, bolnavi, persoane fără adăpost, fără energie, fără medicamente și fără alimente. Să reacționăm, doamnelor și domnilor din Consiliu, vă rog să reacționați. În Consiliu nu stă niciun sărac, din păcate, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Are cuvântul acum domnul Danelis. Κύριε Mulțumesc, domnule președinte. Sărăcia este o problemă politică, economică și socială și trebuie de aceea să avem o abordare integrată pentru a combate sărăcia. Distribuirea de alimentele nevoiașilor este importantă, dar nu este de fapt o soluționare a problemei. Aceasta nu înseamnă că sărăcia poate fi eliminată și săracilor, după cum se spunea, nu le pasă dacă sunt ajutați din fondul social sau cel agricol. Având în vedere criza financiară și economică din Europa, pentru mulți cetățeni, supraviețuirea a devenit uh, un subiect la ordinea zilei și trebuie de aceea să combatem această problemă. Sărăcia și excluderea sunt teme foarte importante pentru Uniunea Europeană. Vreau să vă amintesc ca noi ca politicieni trebuie să apărem ca responsabili pentru aceste probleme și trebuie să disponibilizăm fonduri pentru a combate aceste neajunsuri ale politicilor noastre. Există prea multă risipă de alimente și trebuie să găsim o soluție. Vă mulțumesc. Domnul Bove. Monsieur Bove. Monsieur Président. Domnule președinte, domnule comisar, astăzi unii spun că acest proiect nu are nimic de a face cu politica agricolă comună. Eu le spun nu. E foarte clar astăzi că politica agricolă comună avea ca obiectiv uh, siguranța alimentară, prim obiectiv, și apoi uh, uh, punerea dispoziției a produselor către consumatori și apoi agricultori. Totul face parte din politica integrată agricolă a Uniunii Europene. Trebuie să ne hrănim cetățenii. Oare uh, putem uh, să folosim banii din PAC pentru a finanța ITER până la 500 de milioane de uh, euro? Practic, anumite state aduc în discuție aceste 500 de milioane oferite săracilor. S-a ajuns la un acord până în 2014 și mă gândesc că uh, după aceea trebuie făcută o legătură între uh, PAC și sistemele sociale pentru a putea permite celor defavorizați să aibă acces la alimente. Noi ne vom angaja în acest demers și sper că uh, politica agricolă va face un efort susținut pentru ca cei săraci să aibă acces direct la producție. Mulțumesc. Rubix. Are cuvântul domnul Rubix. Rubix. Es kopā ar tiem daudziem miljoniem Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu milioanele de săraci din Uniunea Europeană, mă bucur și mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru faptul că am ajuns la un acord de prelungire a acestui program. Nu este numai un program alimentar pentru cei săraci, este important și pentru agricultură. De exemplu, în Letonia anul trecut au fost 150.000 uh, de persoane care au primit acest ajutor, adică a fiecare, fiecare a 12-a persoană. Programul trebuie prelungit, trebuie să continue în viitor. Iar la baza acestui program aș vrea să văd faptul că noi luăm uh, alimente din programele, stocurile de intervenție pentru că banii, alimentele din aceste stocuri sunt plătite din bani europeni. și ar trebui să fie alimente produse în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. care cuvântul acum domnul Pasca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Po nie... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Consiliul a blocat uh, uh, continuarea programelor uh, pentru cei mai defavorizați pentru câțiva ani și în sfârșit am început să discutăm acum acest subiect pentru că acest program alimentar să poată să continue în 2012 și în 2013 s-a propus o soluție temporară și aici majoritatea uh, sugestiilor de schimbare ale Parlamentului European a fost uh, acceptate. De exemplu, achiziționarea acestor alimente pe baza unor proceduri competitive sau originea europeană a acestor alimente. Prin urmare, nu mai există scuze pentru a prelungi sau a bloca uh, adoptarea acestui program. Trebuie să respectăm un plafon anual de 500 de milioane de euro Trebuie să încercăm să distribuim eficient uh, alimentele pentru ca uh, cei defavorizați să poată să beneficieze de pe urma acestui uh, program. Totuși, domnule comisar, trebuie să începem să lucrăm la un mecanism pentru nou format al acestui program pentru perioada de după 2013. Dacă nu o facem, atunci cei mai defavorizați nu vor primi alimente după 2013. Pasca. Mulțumesc, domnule Pasca. Are cuvântul acum domnul Kalinovski. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană nu se opune așa cum cred, nu este așa cum cred un, o oază de prosperitate și pace. Din păcate, criza europeană înseamnă că oamenii sunt îngrijorați și cer ajutor pentru că multă lume trăiește în Europa, lume care uh, nu-și poate hrăni familia programul de ajutor alimentar este important, chiar este important și este confirmat de faptul că 80 de milioane de persoane din Uniunea Europeană au nevoie de acest program. Și nu e vorba de oameni uh, fără ajutor, uh, oameni șomeri. Să nu uităm că 40 de milioane din, de cetățeni sunt la nivelul sărăciei și alte 40 de milioane sunt uh, Uh, trec prin riscul de a cădea sub limita sărăciei. De aceea sunt foarte mulțumită că instituțiile în cele din urmă au căzut uh, de acord asupra unei soluții valabile. Persoanele care au nevoie de ajutor nu vor să știe care este baza juridică. Doamna Smolpola are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Accesul la alimente trebuie să fie un drept fundamental pentru toți cetățenii. Cu toate acestea, statisticile ne arată că nu este așa. În 2008, ajutorul alimentar a fost folosit de către 13 milioane de persoane în 18 state membre. În 2010, 18 milioane au beneficiat, iar criza actuală și creșterea șomajului a adus și mai multă sărăcie la oamenii care acum depind de ajutoarele alimentare. Acesta este și motivul pentru care programul trebuie să rămână în continuare în picioare pe viitor pentru cei care au nevoie de el. Cu toate acestea, acest program este important uh, să nu fie doar accesibil, ci să fie într-adevăr și eficient, distribuit eficient, pentru că în Slovacia câteodată durează prea mult distribuția alimentelor și există foarte multe neînțelegeri în lanțul de distribuire.

susin deci adoptarea unor măsuri de reluare a acordării acestui ajutor cât mai rapid din partea uniunii precum i propunerea grupului popular uh, de prelungire a programului în următoarea perspectivă financiară multianuală. mulțumesc, la mine se spune, la mine în țară, spune că dacă ajuți repede, ajuți dublu și cred că e bine că în fine putem face ceva. Ar fi fost bine dacă alimentele ar putea să, fi, să se poată obține și din, uh, stand, din rezervele de intervenție. Nu peste tot unde sunt excese se folosesc aceste excese alimentare. Din păcate însă există o problemă cu costurile, cu uh, poluarea, la transportul alimentelor. Deci trebuie să găsim o soluție flexibilă și în același timp eficientă. Programele de ajutor alimentar trebuie să fie o prioritate încă multă vreme. Nu înseamnă că trebuie să menținem, să menținem un fel de cooperative, cum era în timpul comunist, ci important este să găsim un ajutor uh, rapid, să creăm locuri de muncă în sectorul agricol și cred, doamnelor și domnilor, că nu se poate combate sărăcia atât de repede. Vom avea mai degrabă de trebuie să ne confruntăm cu o sărăcie și mai extinsă, dar trebuie să avem concepte de aceea și mai eficiente și mai extinse. Mulțumesc! Gracias, Mulțumesc, are cuvântul domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să fac câteva observații după intervențiile dumneavoastră. În programul de ajutor alimentar pentru cei defavorizați uh, avem rezultatul unui dublu obiectiv. Pe de o parte, cel de a asigura un venit constant și corect agricultorilor, de aceea avem mecanismul intervenției pe piață și, pe de altă parte, accesul la alimente pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. De aceea, surplusul de la intervenția pe piață a fost pus la dispoziția persoanelor defavorizate. De atunci, politica agricolă comună a evoluat și evoluează și instrumentele existente la nivelul acestei politici. De aceea Comisia Europeană propune să mențină acest program pentru că chiar dacă stocurile publice nu mai există, problema accesului la alimente există în continuare, problema nu s-a rezolvat, de aceea Comisia propune să continuăm acest program în cadrul politicii sociale europene. Nu e adevărat că nu există politică socială, există, există un fond social european Asta nu înseamnă că numai Uniunea Europeană, numai Comisia trebuie să facă politică socială în Europa. Este un atribut al statelor membre, dar asta nu ne împiedică să avem o politică socială comunitară. Și le răspund și celor care spun că acest program nu are niciun viitor după 2013. Vă reamintesc că Comisia Europeană a propus menținerea acestui buget în politica socială. Propunerea bugetară este pe masa Consiliului și a Parlamentului Parlamentului care vor lua o hotărâre pe această bază. Și în funcție de această hotărâre privind bugetul și viitorul bugetului, Comisia Europeană nu a respins niciodată dreptul și obligația de inițiativă legislativă. Și în acest domeniu, iată răspunsul pe care pot să vi-l dau. Sigur, Asta nu ne împiedică, chiar dacă programul acesta va trece la politica socială, asta nu ne împiedică, cum spuneam, să ne gândim la problema risipei alimentare, la problema nutriției. Comisia se gândește, bineînțeles, la acest lucru și va veni în fața Parlamentului cu idei în acest sens. În concluzie vreau să-i răspund și domnului Agnew, care a făcut uh, o remarcă apropo de comisie. Vreau să vă asigur, domnule Agniu, că de fapt comisia nu le-a cerut agricultorilor să producă mai puțin, ci să producă mai bine. Și cred că este o chestiune inteligentă și nu stupidă, așa cum ați spus dumneavoastră. Acesta este sensul propunerii pe care am făcut-o noi. Domnului Stoianov vreau să-i spun de asemenea, că și dacă Bulgaria nu participă la acest program de ajutor, este alegerea guvernului. Nu putem să obligăm statele membre să participe la un program dacă nu vor, dar statele membre care doresc pot să facă acest lucru. Am încerc, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea arătată acestui program și mă bucur că putem deja cu această hotărâre să asigurăm continuarea programului pentru încă doi ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule comisar, și are acum cuvântul în încheierea acestui punct domnul Sikierski. Miło tak duże poparcie tej sali dla programu bezpłatnej dystrybucji. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru susținerea la acest program de distribuire a alimentelor în Uniunea Europeană. Pot să iau uh, cu bucurie la cunoștință faptul că Comisia a fost extrem de angajată în păstrarea acestui program uh, în perioada de tranziție. Soluțiile care au fost uh, propuse se referă direct la acest program. Curtea Europeană de Justiție a tras atenția asupra bazei legale și uh, aceasta este un element foarte important. De aceea însă totuși trebuie spus că Curtea Europeană nu a pus la îndoială programul în sine, ci doar baza juridică a acestuia. Persoanele afectate nu sunt interesate de baza juridică. Aceasta este problema Parlamentului și problema celor care se ocupă de acest subiect. Programul va fi folosit de acele state care au decis să facă acest lucru, așa cum a spus și domnul comisar. Faptul că avem până acum un nivel de intervenție foarte scăzut la, în ceea ce privește alimentele, aceasta se va menține până în 2020 probabil, dar trebuie să elaborăm o nouă bază juridică și sunt convinsă că inițiativa Parlamentului European va putea permite acest lucru. Știm că implementarea programului în sine trebuie să mai fie elaborată pentru ca să se facă eficient și trebuie să avem rezultate concrete. Avem deja câteva experiențe din statele membre. Putem să întrebăm și organizațiile și asociațiile care se ocupă de distribuirea alimentelor, cum ar putea să fie mai bine organizat programul pe viitor. Este important să colaborăm foarte strâns și cu guvernele statelor membre.